Guinea Ecuatorială, îmi cer scuze. În aceeași situație. Doamnelor și domnilor, um Astăzi uh, îl deplângem pe unul din colegii care ne-a părăsit. Suntem îndurerați din cauza decesului domnului Miguel Portaș, care a decedat pe 25 aprilie uh, la o vârstă foarte fragedă, la numai 53 de ani. Colegul nostru Portaș uh, era economist de meserie, iar apoi a devenit jurnalist. O meserie pe care a putut să o exercite mulți ani cu mult angajament și multă pasiune. Miguel a devenit în 2004 pentru prima dată deputat în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, Miguel a fost arestat la 15 ani în regimul Salazar din cauza participării la o reuniune de demonstrație a studenților și a fost arestat la Lisabona. A făcut parte din Revoluția la lelelor care a dus până la urmă la căderea dictaturii din Portugalia. Întreaga sa viață a fost dedicată valorilor de stânga și uh, el a reprezentat întotdeauna valorile democrației. Îmi amintesc de colegul Miguel Portaș ca de un european convins care cu sufletul său a luptat întotdeauna cu toate mijloacele pentru democrație și pentru Europa. Chiar dacă nu întotdeauna eram de aceeași părere cu el, cu toții am putut constata ce abordare constructivă și ce comportament uman erau uh, întotdeauna caracteristicile lui. Dumnealui își spunea întotdeauna părerea foarte deschis, era o persoană cinstită și justă care nu se ascundea în spatele unor chestiuni procedurale, ci întotdeauna alegea varianta directă, varianta în care se putea găsi o soluție cu o majoritate democratică și care lupta pentru ca să se accepte deciziile luate. Era o persoană care își respecta cuvântul. Pentru noi toți în acest Parlament va rămâne de neuitat uh, felul în care el întotdeauna avea o vorbă de duh. Mulți colegi știu că el putea să se și autoironizeze și râsul pe care, cu care ne bucura, cred că va rămâne în memoria tuturor. În aceste momente ne gândim la familia sa și la prietenii lui care mâine în acest Parlament vor organiza o comemorare la care vreau să vă invit și pe dumneavoastră. Cu siguranță am pierdut în acest Parlament un membru de mare vază, care, din păcate, din cauza unei boli cumplite cu care a luptat, a trebuit să ne părăsească. Am pierdut un deputat de care o să ne pară rău și aș vrea să vă rog să vă ridicați acum pentru un moment de reculegere.